la în cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și statului de drept. Avem la dispoziție o oră. Prima tevă, temă este eh, cea a Africii de Sud, respectiv eh, masacrarea minerilor greviși din Africa de Sud. Prima vorbitoare, doamna de Kaiser, într-un minut. Mulțumesc, domnule președinte nu vorbim de o tragedie, ci de un masacru și de aceea am vrut să păstrăm acest titlu la discuția noastră. Fiindcă e vorba de 78 de răniți și 34 de morți, printre care uh, în rândul acestor mineri în grevă. Deci ăsta poate fi numit un masacru. Este o țară prietenă și asta ne deranjează, o țară care a luptat împotriva apartheidului și până la un anumit moment Africa de Sud era un fel de model, dar chiar și printre țările model care ne sunt prietene, trebuie să pot spune adevărul atunci când este cazul. Și cred că președintele Zuma a înțeles acest lucru um, și a început o anchetă prost, a început-o prost, fiindcă cei care erau mineri și care se apărau împotriva unor condiții inacceptabile au fost acuzați de asasinat. Deci asta e de neacceptat, dar acum lucrurile au revenit pe calea ce bună. Și uh, acum, ce rămâne de făcut pentru Europa? În relațiile cu țările din Africa, trebuie să urmărim îndeaproape responsabilitatea socială a companiilor care își desfășoară activitatea acolo. Și aici suntem noi responsabili cu privire la ce s-a întâmplat în Africa. Mulțumesc frumos. Urmează doamna Kill Nielsen timp de un minut și jumătate. Eh, chers collègues, nous serons tous d'accord pour condamner Dragi colegi, suntem cu toții de acord că trebuie să condamnăm o încălcare așa de flagrantă a drepturilor omului. Uh, Iată, Africa de Sud trăiește cele mai sumbre momente. Africa de Sud este adesea prezentată ca un model democrație și iată, astăzi are ocazia să ne arată că poate cu adevărat să aplice principiile fundamentale, adică să ofere o justiție imparțială și respectarea ordinii de drept. Prin urmare, uh, e bine că există o comisie de anchetă ce va face lumina asupra uh, evenimentelor tragice din 16 august, dar este esențial să condamnăm și uh, folosirea legii obiectivului comun moștenită de la apartheid, care nu a făcut de, decât să focalizeze și mai mult nemulțumirea în țară. Într-o țară cum este Africa de Sud, cu o foarte mare bogăție a subsolului, totuși sărăcia în rândul populației este este foarte mare. Populația dorește o schimbare după căderea apartheidului și iată că, din potrivă, inegalitățile sociale cresc și un nou apartheid economic de data aceasta se instaurează. Împărtășirea resurselor uh, subsolului rămâne un element cheie și uh, trebuie să ne asumăm uh, responsabilitatea în conflictul actual. De aceea Europa trebuie să favorizeze o altă dezvoltare economică și socială în regiune, împiedicând exportul produselor miniere extrase fără uh, respectarea condițiilor sociale și de mediu. Acest lucru trebuie să ne facă să ne gândim, fiindcă în Africa de Sud și peste tot în lume, democrația nu înseamnă doar alegeri libere, ci și uh, justiție socială, cel puțin uh, la un nivel acceptabil. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Tenăc acum un minut. Vă rog. Apahaidu s-a terminat acum aproape 20 de ani în Africa de Sud și Africa de Sud a făcut mari progrese. Este economia africană cea mai uh, dinamică și are foarte multe resurse miniere, mai ales aur. Însă Recentele masacre ale minerilor de către polițiști din Africa de Sud arată instabilitatea acestei țări. Poliția trebuie să se antreneze pentru a aplica metode neviolente în uh, cazul acestor demonstrații și manifestații. Eu trimit condoleanțele mele familiilor minerilor uh, și celorlalți uh, martori, care unii dintre ei au fost persecutați în continuare. Știm bine că această uh, strategie a fost și uh, exploatată din punct de vedere politicianist. Democrația în Africa de Sud este în, uh, amenințată, de aceea ne dorim stabilitate în regiune, bineînțeles. Mulțumesc, domnule președintele. Îmi cer scuze, am inversat uh, ordinea vorbitorilor. De fapt, trebuia să fie doamna Vergiat timp de un minut și jumătate. Doamna Vergea, aveți cuvântul domnule președinte nu e o problemă pentru eh, iată că gue avea al treilea loc dar nu e o problemă. Sosirea la putere 94 a lui Nelson Mandela a dat o mare speranță în întreaga lume și iată, 15 ani după, pentru uh, milioane de africani, speranța este departe de a se fi îndeplinit. Africa de Sud s-a implicat în globalizare și a vrut să integreze economia capitalistă. Dar cu ce preț? Peste 50% dintre subafrica, subafricani își împărțesc mai puțin de jumătate din venit și restul de 10% se concentrează pe 68% din bogății. N-are rost să spunem unde sunt negri și unde sunt albi. Putem vorbi de un apartheid economic. Și grema, greva din această vară în uh, minele din Maricana ne arată cum s-a ajuns la acest uh, eșec social. Africa de Sud a reacționat cu o foarte mare violență, după asta a urmat și o represiune juridică. Autoritățile politice și președintele Zuma însă par să fie înțeles că trebuie să reacționeze altfel și asta este un lucru care ne bucură. Sperăm că acest proces să continue, uh, însă acest eveniment nu este unul uh, izolat violențele poliției au cauzat foarte mulți morți din 2010 și uh, mă bucur că am avut un vot așa de echilibrat care sperăm va ajuta la schimbarea acestei țări. Mulțumesc frumos, spune președintele. Următorul vorbitor este domnul Posol, timp de un minut. Domnule președinte, vă mulțumesc că uh, cu, toată, cu toții putem condamna uh, acest masacru ca atare. Pentru că este vorba de un masacru. Și dacă grupul parlamentar al doamnei de Kaiser uh, ar fi fost de aceeași părere cu opinia explicată de doamna de Kaiser acum, atunci masacru ar fi fost un cuvânt de regăsit și în textul rezoluției, nu numai în titlu. Noi vrem să susținem Africa de Sud. Africa de Sud este un partener politic și economic important. Această țară a suferit uh, uh, dramatic sub regimul apartheid uh, și noi avem o oarecare co-răspundere în asta. Dar trebuie să spun azi și trebuie să spunem cu toții că democrația nu poate fi suprimată în această țară. Din păcate, semnele arată că acest masacru, de pildă, nu este un accident, un caz izolat, ci că este manifestarea unui trend sistematic de înrăutățire a uh, situației democrației. Asta trebuie să arătăm în această rezoluție a noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Posolt, spune președintele. Ultima uh, vorbitoare, Christi, doamna Cristina Uliander. Un minut. Opening fire to striking minors and killing... 34 uh, de persoane au fost ucise și 78 au fost rănite în acest uh, eveniment uh, tragic. O eroare gravă de judecată a dus la alte demonstrații în continuare și a determinat o imposibilitate de a ajunge la un compromis. Săptămâna trecută s-a semnat un acord de pace între companiile miniere și sindicatele de profil. Trebuie să existe o comisie a adevărului și reconcilierii care să fie uh, activă și în acest sens. E nevoie de mecanisme în continuare care să răspundă așteptărilor minerilor și lucrătorilor în general în ce privește justiția socială. Trebuie atacată problema inegalității uh, și a problemelor de siguranță la locul de muncă, de mediu și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc și acum vorbitorii nume grupurilor politice. Mai întâi domnul Filip Kaczmarek. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Republica Południowej Domnule președinte, na wiele państw sąsiednich. Vorbim despre o țară specifică din Africa, este printre cele mai dezvoltate și poate să exercite o influență pozitivă asupra țărilor din jur. Este dificil însă să găsești o țară atât de periculoasă cum este aceasta. De în bun de zile oamenii fug de acolo datorită nesiguranței, inclusiv cei care au fost victimele apartheidului. Fără îndoială, tragedia de la Maricana trebuie să determine autoritățile autoritățile să treacă la acțiune, nu doar pentru a identifica vinovații acestor evenimente, ci și pentru a elimina motivele, cauzele structurale ale unor astfel de violențe. Decalajul dintre săraci și bogați s-a adâncit după căderea apartheidului în mod uh, paradoxal, după părerea specialiștilor. Uh, ipocrizia, lipsa unor politici adaptate stau la baza acestei situații și țara aceasta riscă să cadă în ghearele populismului și naționalismului, lucru care sperăm să nu se întâmple. Mulțumesc. Un minut acum, domnul Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă asociez uh, comentariilor făcute de domnul Tănă, care cred că are perfectă dreptate. Chestiunea este complexă. Fără ezitare și fără echivoc, uh, condamn masacrarea celor 34 de mineri. Este o situație însă complexă care a fost premergătoare acestui, uh, acestui masacru și deci trebuie să fim prudenți înainte să sărim la formularea unor concluzii finale. Credem că uh, guvernul domnului Zuma a uh, procedat corect. Sigur, trebuie să așteptăm rezultatul anchetei judiciare, dar trebuie ca să interpretăm aceste, uh, aceste neliniști sociale și economice în contextul în care au apărut. Trebuie ca împreună cu partenerii noștri sud-africani să contribuim la o soluție a problemei. Eu cred că cuvântul masacru este o o judecată uh, prea pripită, de aceea n-am semnat această uh, rezoluție și cred că uh, oferă o interpretare prea subiectivă asupra temei. Grazie. Mulțumesc. Acum, din numele FD, domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, sărăcia enormă, de inegalitățile enorme între săraci și bogați și da, aceste inegalități în general au generat tensiuni în Africa de Sud. Evenimentele din august al acestui an la Maricana sunt o, o exemplificare în acest sens. Intervenția brutală a poliției împotriva minerilor a dus la pierderea a zeci de vieți și la foarte multe răniri. Această represiune sălbatică a dus la proteste și demonstrații și în alte locuri din țară. Compania minieră respectivă a eșuat în, în cadrul dialogului cu minerii pentru că aceștia solicitau condiții de viață, de lucru mai bune și e vorba de o companie care pur și simplu nu a apreciat munca acestor oameni și nu le-a oferit condiții decente de lucru. Toate acestea necesită o anchetă în continuare și acces la justiție și compensații. Acesta ar fi minimul pentru această situație. Mulțumesc. Er- Mulțumesc și acum din partea uh, stângii, uh, domnul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte în mass media internațională s-a încercat o prezentare confuză a lucrurilor, să se sugereze că e vorba de o dispută intersindicată complicată, dar nici vorbă de așa ceva, nimic nu e complicat. Lucrătorii uh, au început o grevă justificată pentru condiții și salarii mai bune, au fost uh, îndepărtați de către poliție care a acționat ca niște gărzi private pentru proprietarii minei. Masacrul a fost premeditat și încercarea de a acuza minerii cu crima colegilor lor, încercare la care s-a renunțat, ne arată unde s-a ajuns sub conducerea lui Zuma prezentarea uh, celor care au făcut revoluția împotriva apartheidului este uh, acum în pericol, este vorba uh, de oameni care continuă să fie la conducerea țării. 19,5 uh, razi a primit anul trecut uh, în ca premiu, în timp ce salariile muncitorilor sunt minore. Promo, sărăcia și exploatarea continuă Anul viitor, președin... săptămâna viitoare, președintele Zuma va participa la Bruxelles la o întâlnire uh, și uh, trebuie să facem ceva în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am uh, trei vorbitori înscriși în nume propriu. Urmează mai întâi doamna Ferhaien, timp de un minut. Geehrter Präsident! Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Protestele uh, violente, premergătoare acestui masacru în care uh, 34 de oameni și-au pierdut viața la Manecană și la care au fost uh, 78 de răniți, sunt cele mai violente uh, conflicte de la uh, încetarea regimului apartheid încoace. Trebuie condamnat o astfel de eveniment. Însă, aceste evenimente sunt uh, doar rezultatul unor mari disparități sociale în țară și de aceea trebuie să ne preocupe și cauzele acestui proces. De asemenea, este foarte îngrijorător că uh, nu există un, un management uh, al crizei, situațiilor de criză în rândul personalului care este mandatat să gestioneze astfel de situații. De asemenea, pierderea legitimității uh, autorități, legitimării uh, autorităților este un element de instabilitate și de aceea guvernul sud-african trebuie să ia măsuri pentru a uh, combate atât efectele cât și cauzele acestui eveniment foarte regretabil. O mai bună pregătire a forțelor de ordine, o mai, un mai bun dialog cu, dial, cu partenerii sociali și pe toți aceștia trebuie să îi susținem și noi. Intervenție întreruptă de președinte. Mulțumesc. Urmează acum doamna Iaconsare din grupul Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc foarte mult. Acest eveniment de la Maricana nu trebuie să fie văzut ca ceva izolat și nu să fie văzut ca o moștenire a aparhadului și a colonialismului. Este vorba de ceva mult mai adânc uh, întrădăcinat, este vorba de dezamăgire și nemulțumire și liderii sudafricani trebuie să se asigure că respectă promisiunile față de poporul lor și că fac tot ce este posibil pentru a aduce pacea socială. Știm bine care sunt punctele slabe din acest regim, din, din acest sistem din Africa de Sud. Știm că aceste presiuni se intensifică, șomaj și așa mai departe. Africa de Sud trebuie să se concentreze acum pe uh, măsuri care să vizeze o planificare mai bună a politicilor. Iar președintele

S-a spus aici că este o tragedie îngrozitoare, 34 oameni care au fost omorâți, înainte de asta încă 10, inclusiv ofițeri de poliție, dar să ne gândim cât e de dificil să faci o trecere, o tranziție de la o violență, de la o cultură a violenței la uh, o cultură a democrației. Acesta este motivul pentru care lucrurile trebuie abordate din perspectiva lucrurilor care se întâmplă și în alte țări. Dar, sigur, viața umană este sacră și orice moarte este gravă, indiferent uh, a cui este și vinovații trebuie să fie condamnați. La nivel european putem face trei lucruri. La nivel superior putem ajuta guvernul să se asigure că bogăția Africii de Sud este distribuită echitabil în al doilea rând, putem exercita presiune asupra comunităților de afaceri pentru a ne asigura că toate companiile care acționează acolo își îndeplinesc responsabilitatea socială și cred că și conducerea sindicatelor la nivel internațional ar putea ajuta ca um, sindicatele rivale să-și conducă activitatea conform normelor în vigoare. Corina Crețu. Mulțumesc. Acum urmează doamna Corina Crețu, timp de un minut

Haneli Jatemaki asszony követ. Mulțumesc, doamna Haneli Jatemaki. Puhemies. Mulțumesc. Afrikasta kantautuneet uutiset elo... Mulțumesc, domnule președinte. Veștile pe care le-am primit în uh, cursul lunii august în uh, Africa de Sud uh, sunt alarmante și șocante în același timp cum este posibil ca o grevă, care este o manifestare uh, pașnică a unor nemulțumiri sociale, să uh, degenereze într-o, într-un uh, astfel de eveniment? Când am, uh, am văzut aceste, acele imagini, uh, practic nu am vrut să cred ce vedeam. Uh, mi s-a părut că există de asemenea o mare discrepanță între ce se vede în imagini și ce se aude din relatările mass media. Uh, deci trebuie să cerem o investigație cât se poate de profundă și cuprinzătoare cuprinz, cu privire la aceste evenimente. Uniunea Europeană nu trebuie doar să ceară astfel de investigații, ci doamna Ashton ar trebui să ofere și uh, asistență, ajutor pentru uh, ca condițiile de viață și de muncă ale acestor uh, mineri să se poată ameliora. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum dau cuvântul doamnei comisar Vasiliu în numele Comisiei Europene. Mulțumesc. Domnule președinte, onorabili membri, în, în alta reprezentantă, vicepreședinta Ashton, a vizitat foarte recent uh, Africa de Sud, la numai câteva zile după tragedia de la Maricana. Nu numai în Africa de Sud, s-au urmărit aceste evenimente dramatice, ci în toată lumea. Ne exprimăm condoleanțele pentru viețile pierdute. Doamna Ashton a discutat în profunzime aceste chestiuni cu oficialii sudafricani pe care i-a întâlnit, inclusiv ministrul de externe, precum și ministrul uh, pentru afaceri interne și, de asemenea, noua persoană care e cercetată cu prezidarea uh, Uniunii Africane. Dânsa a cerut o anchetă deplină de justiție și a întrebat responsabilii ministerial cum vor aborda urmările acestei, acestui masacru. Doamna Ashton a spus partenerilor uh, sud-africani că Uniunea Europeană va urmări cu multă atenție aceste anchete și rezultatele sale. Comisia stabilită de domnul Zuma va fi uh, prezidată de un judecător la pensie de la înalta curte de uh, apel, ceea ce garantează independența sa. Comisia ministerială, la rândul său, cea numită de președintele Zuma, uh, aduce sprijin și încearcă să găsească soluții pentru instabilitatea care marchează industria minieră. Nu putem acum să speculăm și să ghicim care va fi rezultatul acestei anchete de justiție, însă sperăm că, în orice caz, adevărul va ieși la lumină și vom avea detalii privitor la acest eveniment. Mulțumesc! Mulțumesc că au fost depuse șase amendamente. Cu aceasta închez uh, dezbaterea și imediat uh, urmarea acestei dezbateri va avea loc și votul. Următoarea noastră